Bună ziua. Bine ați venit la reuniunea Comisiei Cont. După greva piloților a trebuit să vin cu un tren care a avut 80 de minute întârziere și de aceea am ajuns cu întârziere astăzi aici. Ordinea de zi o aveți? Nu are nimeni nimic de comentat din câte știu dar punctul 8a a fost pus pe ordinea de zi. Punctul 8a. Mă scuzați că aud acum uh, ordin, protocolul. să facem o schimbare între punctul 5 și punctul 13, cum a fost anunțat în Cont News. Dacă nu are nimeni obiecții, atunci adoptăm ordinea de zi. Reuniunea noastră, ca de obicei, e transmisă pe internet. Regimul lingvistic îl aveți tot în Cont News. La punctul 3, aprobarea procesului verbal din 26 septembrie, ca de obicei, dacă până la sfârșitul acestei reuniuni nu există obiecții, aprob aprobăm acest proces verbal și ajungem acum la punctul 4, punctul meu de pe ordinea de zi, un raport în ceea ce privește rezultatele trilogului privind directiva PIF din 23 noiembrie în Strasburg. Probabil vă amintiți că e un dosar dificil în ceea ce privește armonizarea dreptului penal. E un dosar foarte important și împreună cu Comisia INTE, INTA avem doi uh, raportori, Lopez Aguilar și pe mine, de la, Lopez Aguilar de la Libe și pe mine. Avem o propunere a Comisiei de deja patru ani, din iulie 2012, în prima lectură, în 2014, ne-am exprimat poziția. După alegerile parlamentare au început negocierile cu Consiliul cu scopul de a ajunge la un early second reading. Sub uh, italieni și sub letoni s-au organizat șase triloguri și din iunie 2015 Consiliul a întrerupt negocierile pentru că nu reușeau să se pună de acord. Pentru noi, un punct foarte important era includerea TVA-ului în domeniul de aplicare al directivei. Am făcut anumite propuneri de compromis, însă Consiliului a fost în continuare foarte greu. Directiva PIF a fost legată de o propunere EPO. Au fost tratate aceste documente în același timp. La EPO suntem într-o poziție mult mai slabă, juridică, față de ceea ce se întâmplă în cadrul PIF. Așa că, pe moment, ne-am retras poziția la PIF în ceea ce privește această um, includere a TVA-ului în directiva PIF și să fie, să fie păstrat TVA-ul în directiva PIF și nu în uh, regulamentul EPO, unde nu avem atât de multă influență la pachetul european. Am uh, văzut propunerea Consiliului, textul modificat și textul acesta a fost adoptat în trilog. S-a tăiat un uh, cuvânt de acolo, s-a pus altundeva Acest text e unul foarte dificil, au existat multe dificultăți. Textul a fost încă o dată modificat în Consiliu, textul comun. Pentru noi, foarte importantă e chestiunea legată de TVA ar trebui să existe o flexibilitate din partea Consiliului. În noua propunere există o includere a TVA-ului cu un prag, trebuie să existe daune de cel puțin 10 milioane de euro și să fie implicate cel puțin două state membre. Deci a existat aici o dublă modificare. Uh, competențele parchetului european au fost extinse și apoi a fost inclusă această fraudă TVA transfrontalieră ce au dat dovadă de un nivel de acceptare. Apoi, la articolul 4.1, ștergerea fraudei în achizițiile publice. E ceva ce nu ne convine deloc și ce nu vrem să acceptăm. La sancțiuni și termene limită, aici nu a existat nicio modificare a mandatului. Începe acea pat, acea, pe, ace, acei patru ani pentru 100.000 de euro și încă 5 ani prelungire, 3 la întreruperi, o perioadă de până la 5 ani. Mandatul Consiliului reprezintă o îmbunătățire față de poziția inițială a Consiliului, însă în trilog am cerut să fie modificate criteriile pentru frauda TVA și ne-am dorit să fie frauda, pragul pentru fraudă scăzut la 1-2 milioane de euro și criteriile să nu fie tratate în mod cumulativ. Consiliul a ajuns astfel la aceste 10 milioane. Între paranteze, trebuie să spun că TVA-ul fost inclus cu acest prag de daune până la 10 milioane de euro, însă noi aici ne-am dorit să fie o modificare. Însă am spus că putem accepta și o soluție dacă vom vedea în 2 ani câte cazuri vor ajunge în partea parchetului european și atunci probabil ne-am putea gândi la o revizuire a acestui punct în directivă într-un mod foarte rapid. Deci toată povestea cu această directivă e una complicată. Am încercat să spunem clar Consiliului că ne dorim o directivă bună, rațională, care să fie preluată în modul de lucru al parchetului european. Și la frauda în achiziții publice ne gândeam dacă nu putem rămânem la propunerea din iunie 2015, pentru că consideram că acea poziție e mai bună. Credem că frauda în achiziții publice trebuie și ea să fie luată în considerare și tratată în parchetul european. Formularea pe care am căzut de acord nu e una foarte bună, dar am putea da dovadă de flexibilitate. Sperăm că am dat dovadă de destulă flexibilitate, dar că am spus destul de clar că parchetul european e un pas important pentru piața internă și tot ce înseamnă piața internă și bugetul european. Toate aceste lucruri trebuie să fie asigurate. Următorul trilog va avea loc miercurea viitoare și sper că data viitoare vă voi putea da vești mai bune, că am mers înainte. Vreau să mulțumesc președinției slovace și celorlalte președinții că au depus până acum eforturi. Observăm că și în Consiliu trebuie să se miște ceva și se poate mișca ceva. Și Jens Geier știe foarte bine, cunoaște statele membre foarte bine să vedem ce mai putem rezolva în următoarele zile. Pentru protejarea bugetului EU trebuie să spunem foarte clar că trebuie să luptăm eficient împotriva fraudei TVA transfrontaliere. Cam atât am uh, avut de raportat. Au au fost și alți colegi prezenți. Dacă cineva are completări, colegii, comisia, puteți să intervineți. Poate sunt lucruri pe care noi încă nu le știm. Întotdeauna ne place când aflăm informații noi. Cine dorește să ia cuvântul? Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu am nimic de adăugat cu privire la această raportare, poate câteva informații. În această dimineață, atașații pentru justiție s-au reunit și președinția slovacă a dat aceleași informații legate de trialog, cum ați făcut-o și dumneavoastră acum, și au testat flexibilitatea statelor membre, însă, cum spunea și dumneavoastră, nu e ușor, totul va ajunge miercuri la Corper și președinția slovacă speră că, într-adevăr, se vor înregistra progrese în trilog. Vă mulțumesc! Din partea statelor membre există informații cum, că n-ar fi de acord, mai ales cu parchetul european? Pe moment nu, nu avem nimic concret, din păcate. Bine, și să apelăm și la Suedia și țările de jos să vină alături de noi. Pentru că ei au interese foarte mari în ceea ce privește ce se întâmplă cu banii din bugetul european. Și să-și urmeze fiecare propriile interese, să spună la noi funcționează totul bine, E, așa ceva nu se poate, nu ne dorim așa ceva. Cred că e o perspectivă mult prea îngustă aceasta, pentru că s-ar scăpa aici o șansă istorică. Și această șansă istorică trebuie să intre în responsabilitatea noastră și a plătitorilor neți care trebuie să vadă și ei obiectivul comun aici, și anume în sector să putem lupta împotriva acestui tip de fraude. Dacă nu dorește nimeni să ia cuvântul, atunci propun să mergem mai departe. Și acum ajungem la punctul 13 de pe ordinea de zi. Punctul 13. Raportul anual PIF. Doamna Pitera e raportor care primește acum cuvântul, vă rog. Pani Przewodnicząca. Obowiązkiem instytucji zarówno... doamnă președinte. Este datoria instituțiilor europene, dar și datoria instituțiilor naționale să aibă grijă de banii contribuabilului. Instituțiile noastre trebuie să vegheze asupra felului în care sunt cheltuiți banii europeni. De aceea, lupta împotriva neregularităților din acest domeniu trebuie să fie o prioritate pentru noi. Corupția și frauda înseamnă faptul că infracționalitatea internațională organizată are acces la acești bani europeni. În plus, această situație slăbește încrederea, diminuează încrederea cetățenilor în instituțiile europene. Pentru anul 2015 putem uh, vedea că acest an a fost al doilea an consecutiv în care a crescut numărul de neregularități, la 22.349 de cazuri în total. Dacă ținem seama de aceste statistici, în 2014 Comisia a constatat o creștere cu 48% a neregularităților și cu 36% în 2016, tot creșterea neregularităților. Pe care de consecință, în decursul a doi ani, numărul neregularităților a crescut foarte mult. În ciuda faptului că s-a întâmplat acest lucru, suma totală de bani utilizată în mod ilicit a rămas aceeași, aproximativ, aproximativ aceeași cu 2014, și anume de 3,21 miliarde de euro. Să nu uităm și faptul că 2015 a fost primul an din așa numită perioadă de dublă finanțare. Fără îndoială, acest lucru are un efect asupra numărului de neregularități, pentru că sunt mult mai multe programe care au fost puse în aplicare. Care au fost neregularitățile clasificate ca fraudă? În 2015 această cifră a crescut până la 638 de milioane de euro și au fost vizate 100 461 uh, de cazuri. Asta înseamnă o creștere de 18% față de anul anterior. Sumele acestea sunt foarte mari. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință ca să controlăm mai bine felul în care sunt cheltuiți acești bani, în așa fel încât să nu pierdem aceste fonduri care ar fi putut fi utilizate corect. Achizițiile publice sunt un exemplu foarte clasic, sunt un exemplu clasic constatăm că direcția generală este bună, însă mai avem încă lucruri de făcut. În raportul meu aș dori să mă concentrez pe două lucruri. Veniturile din TVA sunt din ce în ce mai mari pentru statele membre. De asemenea, ne ajută și la creșterea resurselor proprii la nivel european. Comisia Europeană a pregătit un raport financiar al Uniunii Europene pentru 2014 și în acel an Uniunea Europeană a câștigat aproximativ un miliard de euro venituri. Venitul total din resurse proprii, proprii inclusiv TVA, a fost de 17 milioane de euro aproximativ, cu o creștere substanțială. Sistemul comun de TVA stipulat în directiva 112 din 2016 a fost evaluat deja de către comisie și de către Curtea de Conturi și s-a considerat că este, că este expirat. Articolele 204, 202, 204 stipulează faptul că acele prevederi ar trebui să fie doar tranzitorii. Aceasta a fost intenția totdeauna. Deci nu ar trebui să ne întrebăm de ce sistemul actual de TVA pentru tranzacțiile uh, transnaționale este, este plin de lacune și apar foarte multe fraude. Există o lipsă de aproximativ 170 de miliarde de euro în fiecare an. De asemenea, și frauda intracomunitară este foarte mare, fra frauda missing trader – și acest lucru înseamnă că pierdem aproximativ 50 de miliarde de euro pe an. După cum știm, există o comunicare a Comisiei de pe 7 aprilie 2016 care prevede o reformă a sistemului TVA. Comisia ne-a promis că până în 2017 va prezenta o propunere finală pentru un sistem TVA simplu, corect și mai puțin susceptibil fraudei. Însă există o problemă cu reformarea acestui sistem, pentru că anumite state membre se opun. Ele doresc să își păstreze sistemele expirate și l-au luat pe nou în brațe. Nu doresc să renunțe la sistemul lor. Acestea sunt țările care până acum au tot blocat reforma. De aceea cred că Parlamentul European ar trebui să sprijine Comisia Europeană în acest demers. De asemenea, cred că noi ar trebui să cerem un calendar clar pentru prezentarea acestor propuneri de reformă din partea Comisiei. Scuzele care n au fost prezentate până acum cu proiectele pilot și așa mai departe nu ar trebui să fie acceptate pentru amânarea și mai mult a reformei. Nu doresc să intru în detalii astăzi, pentru că am discutat deja aceste lucruri Dar uh, aceste lucruri se află și în rezultatele uh, concluziile Consiliului cu privire la parchetul european. Deocamdată aș dori să spun că trebuie să trebuie să ținem seama de rezultatele acelor discuții și în acest raport. Trebuie să discutăm și despre achizițiile publice, despre denunțători, despre coeziune despre metode mai bune pentru detectarea, depistarea neregularităților și felul în care pot coopera statele membre. În raport de asemenea mai dorim să abordăm și combaterea corupției, cum să combatem uh, contrabanda cu țigarete între statele membre. În 2015 nu se declară nici măcar un caz din partea a șapte state membre și acest lucru este foarte ciudat. Mai sunt și câteva probleme cu OLAF. Proiectul de raport va fi prezentat pe 9 ianuarie, amendamentele până pe 31 ianuarie și probabil în martie, pe 27, vom vota raportul. Vă mulțumesc! Ja, vielen Dank. Mulțumim. Doamna Ayala Sender are cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Gilles Parnio este responsabil, este raportor în umbră aici și el a spus, a spus deja câteva lucruri cu o altă ocazie și va, va mai veni cu comentarii în momentul în care avem un uh, proiect de raport concret. Eu aș dori să spun că mă alătur celor spuse dumneavoastră vis-a-vis -vis de cât de urgent este să facem toate aceste lucruri și a subliniat acest lucru și doamna Pitera Trebuie să ajungem cât mai repede la un acord, pentru că problemele acestea care țin de PIF sunt extrem de importante. An de an primim noi și noi rapoarte care arată acest lucru. După cum a spus și doamna Pitera, pe partea de chestiuni vamale există mari probleme și trebuie să, rezol- să le rezolvăm, dar sunt uh, dezbatere înfocate în acest domeniu. Pentru CFM-ul 2021-2026 apar deja anumite aspecte alarmante și de aceea cred că trebuie să insistăm asupra nevoii de a apăra ideea de resurse proprii trebuie să apărăm și uh, punerea în aplicare a legii la, uh, în context de vamă ca să evităm fraudele. Apoi, pe plan intern, sunt complet de acord cu cele spuse de doamna Pitera. Frauda TVA este extrem de gravă, are repercusiuni imense în foarte multe state membre, mai ales în acele state membre care au fost cele mai atinse de criza economico-financiară. s-a constatat că există o proporție foarte mare a economiei care operează la negru sau la gri și trebuie să abordăm și această problemă și cu frauda TVA. Însă nu trebuie să pierdem din vedere și faptul că reforma TVA nu este singura soluție, trebuie să abordăm și problema sistemului fiscal în întregimea sa. Apoi, execuția bugetară trebuie să țină seama și de posibile recuperări. De asemenea, trebuie să recunoaștem că pentru descărcarea de gestiune a bugetului plurianual am, am reușit aproximativ uh, Uh, ca 100% să acordăm acest, această descărcare, însă totuși au fost câteva pierderi în anumite proiecte cofinanțate în statele membre. Cred că pe viitor ar trebui să ne concentrăm mai bine eforturile, să vedem care sunt motivele juridice pentru toate aceste probleme, însă în momentul în care avem un buget european prognozat pentru o perioadă multianuală, care vizează mai multe proiecte din mai multe state membre, trebuie să înțelegem care sunt erorile cu care s-au confruntat statele membre, cu ce probleme s-au confruntat în perioada de finanțare, de aplicare a fondurilor. Trebuie să clarificăm toate aceste lucruri și putem transmite un mesaj clar statelor membre. Nu neapărat comisie, pentru că la urma urmei comisia este deja implicată. Trebuie să fim transparenți, trebuie să vedem unde se pierd fonduri, ce se întâmplă cu cofinanțarea, dacă apar neregularități, întârzieri. Proiectele acestea sunt toate importante pentru cetățeni și succesul lor depinde și de voința statelor membre de a, de a da dovadă de transparență. Vă mulțumesc. Mulțumesc, m-am pus și eu pe lista de vorbitori. Aș dori să vă amintesc faptul că data trecută am avut un schimb de opinii cu vicepreședinta și am ajuns la niște teme pe care nu am putut să le abordăm în aprofunzime, așa cum ar fi fost nevoie. Și de aceea am reluat acest punct astăzi în raport și aici e o întrebare pentru Olaf și pentru Comisie. Uh, în raport, am vorbit cu doamna vicepreședinte, în raport există măsuri în ceea ce privește peste 800 de milioane de euro și peste 20 de mii din fondurile structurale. E foarte important să știm câte din aceste fonduri au fost într-adevăr folosite. Ar fi foarte bine dacă am uh, primit un răspuns din partea OLAF și din partea domnului Graf, Graf contabilul Comisiei. Vicepreședinta crede că probabil am fost cam ambițioși cu aceste sume, însă noi ne dorim să știm exact ce s-a întâmplat cu acești bani. Aceasta ar fi prima întrebare. Și apoi, extinderea sacinului OLAF. Au existat uh, mai multe cercetări deschise și s-au făcut recomandări, peste 300 de recomandări. Aș dori să știu câte anchete au fost încheiate cu recomandări, pentru că e vorba de proceduri pe mai mulți ani. Cele 305 uh, anchete care s-au făcut, câte au fost închise fără recomandări? Și dacă nu aveți cifrele la dispoziție, puteți să ne răspundeți, bineînțeles, și în scris. Și am mai pus o întrebare în legătură cu acest raport și în fiecare an aflăm din raportare câte fraude au fost constatate sau bănuim câte un număr de fraude care există și atunci mă întreb ce se întâmplă mai departe, la nivelul statelor membre, ce fel de follow-up există. Am dorit să auzim ceva și în acest sens. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul și acum se pune întrebarea cine dintre dumneavoastră dorește să se sacrifice primul, cine vrea cuvântul. Vă rog. Ja, viel, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, să vă mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc raportorului și stimaților membri pentru discuția foarte bună. Au existat multe puncte interesante, declarații interesante și vedem că lupta împotriva fraudei e o chestiune transversală care acoperă multe domenii. Comisia așteaptă cu nerăbdare uh, raportul raportoare și bineînțeles că vom răspunde la toate recomandările care vor apărea în rezoluție. Înainte să vă răspund la întrebări, m-aș axa pe o parte din chestiunile pentru care Olaf e responsabil. În primul rând, aș dori să ne exprimăm aprecierea pe faptul că discuția se axează tot mai mult pe dimensiunea politică. Și am ținut cont de aceasta și pentru că am început raportul cu măsurile politice. Cât despre cifre, cred că ce am introdus noi în ultimii ani e o perspectivă care trece de un an, sunt acoperiți mai mulți ani și cred că e dimensiunea cea corectă. Cifrele și măsurile politice merg mână în mână. În plus, am mai lansat câteva alte inițiative politice în cadrul OLAF, care își doresc să fie crescută lupta împotriva fraudei și corupției, cum ar fi um, strategiile care există în diferitele direcții generale ale Comisiei de luptă împotriva fraudei, dar există și la nivel național astfel de strategii. Avem 9 state membre care au strategii naționale adoptate împotriva fraudei. Uh, chiar și fără temei juridic și cu forță juridică, ci doar pentru că i-am convins că e un instrument util. Există instrumente etic îmbunătățite, toate acestea au dus, au, toate acestea au dus la creșterea capacității corpurilor administrative, astfel încât să detecteze anumite situații de fraudă și au consolidat cooperarea, coordonarea și a fost consolidată și cooperarea între statele membre. Noi, Comisia, ne dorim să îmbunătățim în continuare raportul PIF, să poată fi mai bine comparate cifrele, așa că am inclus recomandări speciale în uh, raportul din 2015. În același timp, Muncim cu experții naționali astfel încât să fie revizuite liniile directoare, directoare în ceea ce privește raportarea neregularităților Grupul de lucru s-a întâlnit săptămâna trecută, vom avea și o reuniune a subgrupului OLAF, avem o nouă versiune a programului și încercăm să îmbunătățim comparabilitatea datelor. Sperăm că vom reuși să îmbunătățim raportul PIF în următorii ani. Directiva PIF, da, suntem de acord că TVA-ul ar trebui să fie inclus în directiva PIF. În ceea ce privește pe parchetul european, am auzit care actualizarea faptelor, am dorit doar să spunem din nou că în afară de parchetul european mai există nevoia ca uh, biroul OLAF sau un birou antifraudă să fie consolidat, să-și continue munca. Domeniul TVA-ului a fost menționat de mai multe ori. Nu doar că TVA-ul trebuie să fie inclus în directiva PIF, însă e nevoie și de niște măsuri practice. Și v-aș spune ce ne-a spus Curtea de Conturi Europeană. Nici Europol, nici Olaf nu are acces la datele Eurofisc și Olaf și Europol ar trebui să fie, Europol ar trebui să fie inclus în Eurofisc și și în sistemul de informații privind TVA-ul. Noi sprijinim această recomandare și sperăm că poate fi și ea implementată. În ceea ce privește propriile resurse, raportul din acest an subliniază cât de importantă e coordonarea și cooperarea cu Olaf și între statele membre și acest lucru se vede foarte clar în operațiunile comune antifraudă. Să trec acum la întrebările pe care mi le-ați adresat. Cred că o parte dintre întrebările pe care mi le-ați adresat, doamnă președinte, au de-a face cu raportul OLAF și nu PIF, când vorbim de cazurile cu sau fără recomandare și acțiunile de follow-up. Cred că am prefera să vă răspundem în scris la aceste întrebări. Însă cât despre prima întrebare, o declarație de ordin general. Cred că e greu de dat o cifră, însă voi vedea ce fel de informații vom avea mai târziu, însă e greu să vă spunem o cifră acum. Recomandările pe care le-am făcut anul trecut vor intra în vigoare abia în următorii ani. Deci e ceva ce ține de follow-up. Acest follow-up va dura mai mulți ani ca să vedem ce procentaj din recomandări au fost într-adevăr făcute și ce s-a recuperat. Nu se întâmplă neapărat în anul după ce au fost făcute recomandările toate acestea. Apoi, neregularitățile prin TVA-ul. Acestea sunt urmărite, există un follow-up în colaborare cu statele membre și nu știu, poate unul dintre colegii mei ar dori să ia cuvântul să ne dea mai multe detalii. Însă, bineînțeles, trebuie să facem o diferență între ceea ce apare în raportul PIF, pentru acolo se, acolo se menționează ce ne raportează statele membre ca neregularități fraudulente și e diferit de cazurile OLAF unde Comisia și Olaf trebuie să facă acțiunile de follow-up. Eh, thank you. O las acum pe colega mea să ia cuvântul. Mulțumesc, eh, domnul președinte. După cum știți, în legislația sectorială cu privire la raportare există obligația statelor membre nu doar de a raporta eh, neregularitățile în urma unor anchete uh, judiciare sau administrative, ci și să se ocupe de follow-up uh, în urma acestor uh, neregularități, mai ales atunci când acestea au o dimensiune penală. Adică statele membre trebuie să ne informeze în legătură cu concluziile și cu sancțiunile aplicate în respectivele cazuri. În fiecare an, în raportul PIF, noi analizăm aceste date și aș dori să spun că primim date din partea statelor membre și în legătură cu follow-up-ul la neregularități reguli. Și aceste date sunt parte a raportului, mai ales în ceea ce privește anexa statistică a raportului. Firește, dacă aveți nevoie de informații specifice, uh, colegii mei pot să vi le ofere, uh, dar eu acum pot să vă dau doar un exemplu. Din analize reiese faptul că sunt uh, anumite uh, cazuri confirmate de fraudă, um, un procent uh, destul de semnificativ din cazurile analizate. Dacă doriți date legate de un domeniu anume, ei bine, putem să vi le oferim, însă nu acum, ci înscris. Vă mulțumesc. Eh, Colegii mei au reamintit eh, că obligația acum este de a se raporta cazurile independent de sursa de detecție. Asta înseamnă că neregulile care sunt primite de către noi din partea statelor membre sunt în reguli detectate de autorități naționale sau de către eh, anumite autorități contractante sau de gestiune. Uh, Curtea de conturi apoi uh, este contactată în legătură cu toate cazurile OLAF. După cum a spus și Frank, ne dorim să avem informații specifice, adică în următorii ani am dorit să putem uh, să avem indicații legate de follow-up pentru sistemul de gestionare în regulă atunci când OLAF investigează anumite cazuri. Asta ne-am dorit noi, uh, deci, pentru viitor. Mulțumesc! Aș dori să vă mai întreb acum, dar ar fi frumos pe la pe viitor să știm mai bine ce se raportează din statele membre în viitor înseamnă că acum nu funcționează follow-up-ul acestor cazuri. Aceasta a fost o primă întrebare. Apoi, în ceea ce privește legislația, actul de bază spune că care e uh, direcția generală responsabilă și care trebuie să și are responsabilitatea de a face corecțiunile financiare. Și pe mine m-ar interesa care legătura între ceea ce stabilește Olaf că trebuie să se reîntoarcă în visterie și ce se face într-adevăr. Și întrebarea era dacă urmărește ceea ce se întâmplă Olaf sau nu, sau se întâlnesc toți, discută puțin și atât, s-a terminat. Mulțumesc, doamnă președinte. E tocmai ce spunea înainte colega mea. Totul are de a face cu cazurile din statele membre, nu Olaf. Trebuie să se facă o diferență în acțiunile de follow-up, în, în, follow în ceea ce există în EMS, ce raportări fac statele membre în legătură cu neregularitățile și follow-up-ul din cadrul Olaf care are loc în cadrul OLAF împreună cu Spending DGs. Împreună facem follow-up în ceea ce privește regulamentul financiar. Nu doar că nu se regăsește în EMS, ci uh, în ceea ce face Olaf cu celelalte direcții din comisie. Da, am discutat despre asta, spune doamna președinte. Yes, and and uh, uh and and uh, uh and and there. Uh, Avem un sistem prin care vedem câte sume, ce sume sunt uh, recuperate și, firește, treptat încercăm să îmbunătățim sistemul. Însă, uh, lucrurile sunt diferite atunci când e vorba de MS, pentru că există anumite uh, nereguli care sunt raportate de statele membre, care trebuie indicate ca fiind frauduloase sau nu și apoi, firește, statele membre trebuie să raporteze ce au făcut în legătură cu neregulile care indicau fraudă. Însă toate acestea nu țin cont neapărat de investigațiile în curs ale OLAF, pentru că există anumite reguli care sunt uh, uh, deja uh, raportate ca frauduloase din partea statelor membre. Legătura între anunțarea fraudelor din statele membre și cazurile OLAF. Eu, a, nu această legătură mă interesa, ci mă interesa cazurile frauduloase, cum sunt în continuare urmărite în statele membre, dacă OLAF face vreun fel de supraveghere și ca să nu spunem totdeauna că cifrele sunt mulțumitoare. Nu am înțeles bine răspunsul dumneavoastră, aș dori să mai spuneți dată. Yeah, thank you. I think uh, my, my colleague... Uh, uh, Colega mea, Andrea, uh, sau colegul meu, Andrea Bordroni, va, va încerca să răspundă. Bună ziua! Cred că trebuie să începem uh, cu cele spuse de colegul meu, Maria Manțuni. Uh, avem obligație în regulament prin care statele membre trebuie să ofere actualizări cu privire la informații. Atunci când analizăm informațiile oferite prin IMS, ne interesează uh, neregulile, că sunt frauduloase sau uh, nu, pentru care statele membre au luat deja măsuri. Să zicem, uh, din punct de vedere strict al OLAF, nu există vreun follow-up care trebuie întreprins și asta în baza principiului proporționalității și al subsidiarității. Acestea nu sunt uh, acțiuni pe care noi le urmărim în mod direct. Nu o facem în proporție de 100%. Sunt anumite implicații care reies din aceste nereguli care ne sunt uh, raportate, pentru că, firește, uh, OLAF folosește aceste informații. Mai întâi, aceste informații sunt analizate atunci când se face selectarea cazurilor. Mai întâi, deci, verificăm informațiile pentru a vedea dacă nu cumva statele membre au luat deja măsuri în legătură cu un anumit caz. Deci, din această perspectivă, niciun caz nu uh, ar fi deschis de către OLAF dacă deja s-au luat măsuri de către uh, statele membre, măsuri raportate prin uh, IMS. În al doilea rând, avem de-a face cu o măsură pe care o implementăm acum, și anume, OLAF, în baza principiilor stabilite în regulament, poate să uh, respingă un caz în baza informațiilor primite uh, dar uh, acest caz poate fi transmis statelor membre pentru măsuri ulterioare, iar Olaf uh, poate cere să fie informat prin IMS uh, în legătură cu ceea ce s-a întâmplat cu acest tip de informații dar e ceva ce punem în aplicare în cadrul sistemului acum. E ceva ce va fi funcțional în următorii ani. Deci sunt foarte puține informații pe care le avem în legătură cu acest subiect acum. În rest, Uh, folosim în mod analitic aceste informații. Adică ne interesează principalele tendințe care pot uh, fi uh, analizate în baza informațiilor primite. Colega mea, Maria, a spus deja că ne interesează numărul cazurilor de fraudă care uh, uh, au fost stabilite ca și uh, fraudă, ca atare. Uh, și câte dintre ele au uh, fost uh, respinse în baza acestui uh, criteriu. Apoi, în fiecare an, din perspectiva analitică, actualizăm cifrele pentru a fi sigur că avem subliniate exact tendințele corecte. Înțeleg că acum avem o abordare analitică pe durata 4-5 ani, dar Anual actualizăm aceste tendințe în baza informațiilor primite din partea statelor membre pentru a ne asigura că datele sunt cele care reflectă realitatea. Ceea ce am putut observa este că în cazul neregulilor uh, detectate și raportate de către statele membre, uneori se supraestimează uh, lucrurile de la bun început, deci din uh, raportarea inițială către Comisie prin IMS către OLAF. Uneori avem uh, sume foarte mari, pentru 2015 vorbim de 3,2 miliarde, iar apoi, după ce se actualizează cifrele anual, deci după ce s-au încheiat toate procedurile interne, aceste sume au tendința să se micșoreze. Deci estimările inițiale se dovedesc a fi uh, pu puțin uh, prea uh, ridicate pare că tot procesul a fost uh, în neregulă, dar apoi, odată ce analizăm uh, în detaliu toate procedurile contradictorii cu omologii, uh, putem să ne dăm seama că mm, sumele sunt mai mici. Asta ar putea fi o explicație pentru toate recomandările financiare, pentru că și ele urmează cam aceleași tipare. Există deci similarități care pot fi subliniate. Și aș dori să mai completez și eu imaginea, pentru că lucrurile s-au complicat puțin. Ne-ați întrebat dacă comisia uh, va da follow-up uh, uh, pentru sumele recuperate în urma uh, neregulilor subliniate și uh, raportate de către statele membre. Ei bine, noi primim informații în baza uh, dispoziției legate de raportare, așa cum am uh, prezentat lucrurile, și apoi publicăm rezultatele într-un raport succint. Din 2005 încoace, legislația sectorială a decuplat uh, obligația de raportare de uh, cea de uh, recuperare. Asta înseamnă că pentru perioada de programare 2007. Nu am uh, urmărit individual fiecare caz în parte, însă statele membre au obligația să informeze Comisia pentru care caz anume a intervenit. și trebuie de asemenea să ofere comisiei uh, starea de fapt cu privire la nereguli și uh, de asemenea cu privire la uh, follow-up. Dar aceste informații acum nu mai e obligatoriu să apară în sistemul IMS. Ceea ce este obligatoriu însă în IMS este să existe o urmare a procedurii. Adică dacă vorbim de o procedură penală sau una administrativă, trebuie să știm exact ce s-a întâmplat. Adică avem sau nu de a face cu fraudă, apoi care sunt uh, sumele vizate și care sunt sancțiunile. E bine, aceste informații uh, sunt disponibile de asemenea tuturor serviciilor comisiei pentru a putea vedea dacă corespund informațiile pe care le avem noi în IMS uh, cu cele care apar în sistemul de plăți. Este vorba de sistemul de plăți al uh, Comisiei și, firește, de cel al statelor membre. Apoi, în ceea ce privește redresările, recuperările de sume și corecțiile financiare, uh, firește că toate apar în comunicarea Comisiei cu privire la protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Ele uh, nu apar în raportul pentru 2015 pentru că nu avem încă date financiare complete, căci ele fac parte din uh, comunicarea comisiei care este prezentată în uh, cadrul procedurii de descărcare. Mulțumesc. Sper că acum lucrurile sunt mai clare. Ja, das bestärkt meinen Eindruck, dass wir uns an der Statistik freuen. Eu am impresia că ne bucurăm de statistici și apoi spunem, da, totul e rezolvat. Acesta e lucru care mă deranjează cel mai mult în acest sistem. Nu e vina dumneavoastră, însă e vina faptului că legislația are multe vinu, vi, viduri și de aceea nu reușim să avem un sistem cum trebuie astfel încât să fie protejate interesele financiare ale UE. Domnule Graf, cum arată lucrurile legate de recuperări, aceste cifre care apar în raport și ce s-a întâmplat într-adevăr? Ați putea, vă rog, să ne spuneți mai multe, vă rog. Um, Mulțumesc, doamnă președintă. După cum știți, toate sumele recuperate apar în conturile Uniunii Europene și ele apar și în comunicarea cu privire la protejarea bugetului european. Din cifrele pe care vi le-am furnizat, nu puteți identifica imediat exact cât uh, revine cazurilor OLAF și cât cazurilor de fraude din statele membre. Pentru a uh, avea o astfel de defalcare, trebuie să ținem seama și de raportul PIF. Însă încă nu am făcut acest lucru. Dacă în contextul procedurii de descărcare de gestiune ne cereți acest lucru, atunci serviciile noastre și serviciile OLAF s-ar putea întâlni ca să facem o estimare. Vom profita de această ofertă. Mulțumesc. Și acum doamna raportor are din nou cuvântul. Doamnă Pitera, vă rog. Dziękuję bardzo. Vă mulțumesc, doamnă președintă. În primul și în primul rând, aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor pentru comentariile lor și pentru informațiile pe care ni le-au furnizat. Voi ține seama de toate aceste aspecte în momentul în care pregătesc proiectul de raport. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații esențiale. Vielen Dank. Wir erwarten Ihren Bericht in Mulțumim, așteptăm raportul dumneavoastră la începutul lunii ianuarie. Și apoi, calendarul va arăta în felul următor. Da, la punctul 13 eram, nu? Da, termenul 31 ianuarie va fi termenul și vom vota la 27 martie. Mulțumesc și ajungem la, încheiem acest punct de pe ordinea de zi și trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, care e prezentarea unui studiu în ceea ce privește controlul bugetar al finanțelor ONG-urilor de la bugetul UE, raportor e domnul Marcus Piper, care va primi cuvântul și apoi vom vedea prezentarea acestui studiu. Nu știu dacă cei care trebuie să ne prezinte studiul au sosit deja. Domnule Piper, vă rog, aveți cuvântul. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Context. Care e contextul acestui studiu? tip de ani aș spune că am avut un sentiment neplăcut, dar de fapt nu știm ce ONG-uri primesc cei mai mulți bani din partea Uniunii Europene. O ierarhie ar fi foarte bună pentru toată lumea, toți cei implicați și valoroasă și nu știm, nu avem informații pentru că nimeni de la Curtea de Conturi nu s-a ocupat de subiect. Și anume, după ce fel de reguli sunt controlate aceste ONG-uri când folosesc banii. Avem o lipsă de reguli și trebuie să ne axăm pe fiecare direcție generală în parte pentru informații și până la urmă comisia spune cei mai mulți sunt uh, finanțați prin intermediul Orizont 2020 sau prin Fondul Social European și așa mai departe. Însă întrebarea noastră e aceasta, pentru că în aceste programe transparența nu transparența e crescută. Putem vedea pe internet cine ce bani a primit. Același lucru e valabil și pentru programele sociale care sunt uh, finanțate. Nu despre asta vorbim, nu e subiectul nostru. Pe noi ne interesează zona gri, acolo unde nu știm exact, mai ales în ceea ce privește ajutorul de dezvoltare, mediu. Aici, unde e transparența în ceea ce privește finanțarea beneficiarilor? În ultimii ani nu am avut asemenea informații, am fost în ceață și de aceea am apelat acum la, un, la o instituție de cercetare cu domnul, și domnul Ackerman e un expert care a analizat datele să mai lumineze puțin situația, să vedem ce fel de date sunt într-adevăr puse la dispoziție. Și ne întrebăm cine are responsabilitatea după criteriile existente în ce domenii avem deja date pe care ne putem baza și unde ar mai trebui să avem cereri față de comisie. Aștept cu nerăbdare să văd ce puncte principale conține studiul care ne va fi prezentat astăzi. Nu ne dorim să criticăm un ONG, oricare ONG. Vreau să spun acest lucru foarte clar. Pentru că dacă cerințele nu sunt clare ce trebuie să se întâmple cu cheltuirea banilor, atunci ONG-urile joacă cum joacă și nu putem acționează cum acționează și nu trebuie, nu putem arăta pe nimeni cu degetul. Însă vrem să știm ce se întâmplă până la urmă cu banii contribuabililor. Și de aceea avem acest studiu astăzi, sperăm că vom ajunge să avem criterii mai bune și mai multă transparență. Și aștept cu nerăbdare prezentarea studiului. Da, mulțumim. Domnule Ackerman, aveți cuvântul. Oh, thank you. Well... Vă mulțumesc. Studiul vizează mai multe chestiuni importante. În primul rând era problema definirii unui ONG. A fost nevoie să definim ce este un ONG ca să putem analiza mai îndeaproape datele, sau hotărâm ce date să analizăm. De asemenea, domnul Pipar s-a referit uh, la acele ONG-uri care primesc uh, cea mai mare parte a granturilor UE. Am dorit să facem o analiză și a ONG-urilor cu cea mai mare influență asupra politicii Uniunii Europene și voi reveni asupra acestui aspect ulterior. Această parte, în această parte am avut cele mai puțin concludente rezultate. De asemenea, am analizat procesele de monitorizare și de control ale Comisiei Europene. În studiul nostru am analizat și felul în care se conformează ONG-urile cu regulile, regulamentele și cu standardele. De asemenea, ne-am concentrat și pe probleme de transparență și răspundere. În primul rând, definirea unui ONG ne-am confruntat aproape imediat în studiul nostru cu probleme destul de mari în acest domeniu al definirii ONG-ului. Nu există o definiție standard la nivelul Uniunii Europene sau la nivelul Comisiei Europene pentru ONG. Un ONG poate însemna alte chestiuni în funcție de context, în funcție de departament, în funcție de secțiuni din acel departament, în funcție de instrumentul despre care este vorba. Termenul de ONG din câte am înțeles noi din partea comisiei, nu este un termen atât de util. Eligibilitatea pentru aceste fonduri este determinată în baza unor reguli foarte clare. Așadar, de multe ori nu doar ONG-urile sunt eligibile în uh, definiția clasică a ONG-ului, uh, ci sunt, pot fi vizate pot primi, primi granturi și alte instituții private sau de altă natură. Există, în mod clar, diferență între statele membre în uh, înțelegerea conceptului de ONG și în aplicarea de reguli acestor ONG-uri. Armonizarea regulilor este improbabilă. Faptul că nu există o definiție clară este o problemă semnificativă în momentul în care e nevoie de o analiză a politicilor. Și vom, voi reveni asupra acestui aspect în slide-urile următoare. În scopurile acestui studiu, în momentul în care vorbim despre ONG-uri, ne referim cam la următorul lucru. Este o entitate non-profit, independentă de structurile guvernamentale sau de alte autorități publice. De asemenea, este independentă de interese comerciale sau politice și a, obiectivul său principal este binele public. Recomandarea noastră în acest domeniu ar fi următoare. Având în vedere că definirea pentru ONG este problematică, poate că ar fi mai util și mai constructiv să ne concentrăm pe definiții precise ale, ale diverselor tipuri de entități care intră sub umbrela conceptului de ONG. Dacă există o înțelegere standard, măcar a diverselor tipuri de entități, atunci am putea filtra mai bine organizațiile care nu ne interesează în momentul în care facem o analiză. Bineînțeles, astfel nu abordăm direct problema a ce este un ONG, dar măcar dacă analizăm diversele tipuri de entități care intră sub această umbrelă, putem uh, rafina mai bine întregul concept ca să putem analiza mai bine sectorul. Deci dacă avem câteva astfel de categorii, putem analiza mai bine problema finanțării și politica în acest domeniu. Următorul subiect, care sunt principalii beneficiari de granturi europene în rândul ONG-urilor. După cum vedeți în acest slide, am, ne-am confruntat cu câteva obstacole semnificative și în acest domeniu. Câteva dintre aceste aspecte au apărut și în uh, studiul din 2010, care a vizat același subiect. Există mai multe baze de date la ora actuală, la comisie, care vizează finanțarea prin granturi. Nu există o tipologie standard pentru organizații între aceste baze de date diferite. De asemenea, există incoerențe între felul în care sunt introduse datele de la un departament la altul. Și aceasta este o problemă importantă. Există organizații care au nume asemănătoare, dar de fapt sunt entități diferite. Și de multe ori este diferit să ne dăm seama, este dificil să ne dăm seama din acele baze de date despre care organizație este vorba. Oare este vorba de aceeași entitate, apare același nume, sau oare este vorba de entități diferite? De asemenea, nu se înregistrează redistribuirea de granturi între partenerii la același proiect. Fără această informație, practic este imposibil pentru noi să înțelegem care ONG-uri sau care organizații în general primesc efectiv finanțare. Sistemul de transparență financiară este un instrument pe care am încercat să-l folosim, însă am constatat că are limitările sale. Este destul de limitat. Nu prea l-am putut folosi în analiza noastră. Din câte am înțeles noi, acest sistem se bazează pe un sistem de uh, contabilitate financiară care nu vizează analiza de politici. Este bazat pe angajamente, nu pe uh, acordări de granturi. Uh, nu arată întotdeauna toți, beneficiar, toți beneficiarii și nu se arată alocarea defalcată a angajamentelor între parteneri. Apar diverse incoerențe preluate în întregul sistem, de exemplu chestiunea care țin de denumirea entităților. Am înțeles că există un număr unic de identificare, însă, din câte am constatat noi, acesta nu este disponibil în mod public. De asemenea, nu există o tipologie a organizațiilor. Motivul este cel menționat anterior, diversele dificultăți. De asemenea, datele, în momentul în care le descărcăm, trebuie să fie procesate foarte mult înainte să putem uh, efectua o analiză. Asta nu înseamnă că în momentul în care am procesat datele, ele sunt foarte utile pentru noi. De fapt, noi am constatat că această lipsă a tipologiilor organizațiilor și diversele incoerențe care țin seama, care vizează um, denumirea entităților și problemele de introducere a datelor cu privire la granturi, e bine, toate aceste chestiuni înseamnă că în momentul în care ai procesat datele, tot nu sunt foarte utile. Care sunt principalii beneficiari, așadar? Am primit în cele în urmă informații de la DG Buget și de la Parlament și am, am avut o listă cu primii 50 de beneficiari. A trebuit să eliminăm în mod manual câțiva dintre acești beneficiari pentru că nu intrau în definiția generală a ONG-ului. Am ajuns la o listă de 28 de ONG-uri care aveau angajamente de aproximativ 610 milioane de euro în anul 2015. DG Eco și DG DevCo ne-au furnizat, uh, a, furn, au furnizat aceste fonduri și doar DG Eco au acor, a acordat 68% din uh, granturile de 610 milioane de euro către cele 28 de beneficiari. După cum vedeți, cel mai mare, benef, cel mai mare beneficiar a fost uh, Consiliul Danez pentru Refugiați, 8,4%, Salvați Copiii Danemarca 7,5% și Consiliul Norvegian pentru Refugiați 7,3%. 6 dintre cele 28 de ONG-uri se pare că sunt înregistrate în Regatul Unit și uh, însumează 15,9% din cei 610 milioane de euro. ONG-urile din Danemarca și Regatul Unit uh, împreună însumează 40% din suma anterior menționată. Noi am sugera următoarele. Ca să se poată analiza cu acuratețe finanțarea acordată diverselor ONG-uri ONG sau diverselor organizații, ar fi mare nevoie de un sistem unic centralizat pentru înregistrarea și gestiunea angajamentelor și granturilor. Astfel s-ar putea aplica reguli mai clare de, conse- de a datelor, s-ar putea elimina toate problemele din diversele sisteme disparate. De asemenea, sugerăm să se implementeze o aplicare uniformă a tipologiilor de entități. Există o tipologie entităților între diversele departamentele Comisiei Europene. De asemenea, considerăm că este important să se înregistreze distribuirea granturilor între partenerii la un proiect. Fără aceste informații, nu putem ști cine câți bani primește. Anterior am vorbit și despre indicatorii de influență și am spus că aici am avut cele mai neconcludente rezultate. Am încercat să facem un top al, al organizațiilor în funcție de informațiile disponibile în registrul transparenței. Concluzia principală aici este că acest registru și informațiile din el nu sunt o sursă de încredere pentru informații. Organizațiile în top sunt uh, reprezentate în Bruxelles, au sedii aici și principalele domenii de interes pe care le, în care acționează sunt uh, mediul, dezvoltarea și uh, acțiunile climatice. Acest registru al transparenței este cu înscriere voluntară. Așadar, probabil mai sunt multe alte organizații care activează în uh, Bruxelles, în jurul organizațiilor europene, care nu sunt înregistrate. De asemenea, nu reflectă influența indirectă a ONG-urilor neregistrate. Acestea ar putea avea o influență prin asocierea cu ONG-urile înregistrate. De asemenea, sunt câteva ONG-uri înregistrate pe cont propriu, dar de asemenea fac parte uh, din alte asociații, grupări de ONG-uri care sunt la rândul lor înscrise în acest registru. Din câte am înțeles noi, înregistrările nu sunt verificate, unele dintre ele sunt nerealiste deloc și există diverse inconsecvențe între aceste uh, înregistrări. De exemplu, în anii fiscali. De exemplu, Transparency International a primit mai mult de 4.000 de plângeri cu privire la aceste probleme care vizează datele din re, uh, registrul de transparență pentru anul 2015. De asemenea, și aici a trebuit să procesăm foarte mult informații înainte să putem face o analiză. Avem aici câteva informații, entitățile din top, În topul clasamentului făcut de noi în funcție de numărul de um, întâlniri la nivel înalt cu Comisia și uh, acces la Parlamentul European și bugetul declarat pentru activitățile respective. Ultima coloană cu sumele declarate este probabil cea mai puțin uh, de încredere. Dacă trec la următorul stai, veți vedea și de ce. Există o organizație care nu are acces la Parlament, din câte se pare nu are nici uh, întâlniri la nivel înalt cu Comisia, însă se pare că cheltuiește mai mult de 10 milioane de euro pe activități vizate de registru după cum spuneam, nu este deloc un rezultat uh, în care să putem avea încredere. Procesele de monitorizare și de control ale Comisiei. Ce avem de spus aici? Uniunea Europeană nu are reguli specifice pentru ONG-uri. Principalele reguli vizează instrumentele de finanțare ale Uniunii Europene. Și aici este vorba de eligibilitate, pe ce se concentrează finanțarea și mai departe. O regulă comună în toate aceste finanțări este articolul 106, alineatul 1, din regulamentul financiar al Uniunii Europene. Acesta este vorba despre criteriile de excludere. Există procese extinse la nivel de Comisie Europeană pentru a monitoriza, verifica și controla granturile. Există sistemul EDES de detectare timpurie și de excludere, însă OLAF nu a putut să ne furnizeze informații cu privire la utilizarea greșită a fondurilor de către ONG-uri. A reapărut această problemă a lipsei de tipologii consecvente nu există o tipologie a organizațiilor. După cum am spus și adineaur, nu este foarte clar faptul că sistemele comisiei chiar urmăresc uh, redistribuirea acestor fonduri între partenerii anumit uh, proiect. Din câte am înțeles noi, beneficiarul unui grant, conform contractului, trebuie să notifice comisiei orice schimbare a statutului lor care ar putea fi vizate de criteriile de excludere. În urma discuțiilor purtate și în urma cercetărilor noastre, am constatat că această parte din uh, proces ar putea să nu funcționeze așa cum uh, era intenția inițială. Respectarea regulilor, conformarea la reguli de către ONG-uri. Am constatat că există foarte puține exemple, de fapt aproape niciun fel de exemplu în care să avem un ONG care a încălcat un regulament sau un standard. Și de aici se pot trage mai multe concluzii. Poate că, în mod covârșitor, toate ONG-urile respectă toate regulile și uh, condițiile. Poate că se înregistrează anumite încălcări, dar nu sunt date din ceva motiv, sau pur și simplu nu sunt identificate încălcări ale regulamentelor. Deci Probabil că am vorbit deja destul despre ultimele două puncte de pe slide. Să trecem așadar la transparență și răspundere. Aici am analizat problema atât din perspectiva ONG-urilor, cât și din perspectiva Comisiei. Am constatat că există o rețea cu foarte multe suprapuneri ale ONG-urilor și acest lucru a reprezentat o problemă majoră în analiza sistemului. Nu am putut vedea exact uh, unde, are influ- unde au influență ONG-urile, prin ce metode. Problema redistribuirii fondurilor între partenerii la un proiect este foarte clară și am uh, repetată de mai multe ori, ea apare atât la nivel de comisie, însă și uh, la nivelul ONG-urilor, în felul în care își prezintă ele activitatea. Deci, pentru noi a fost imposibil în studiul nostru să înțelegem această chestiune. Am constatat de asemenea că există o problemă în a face o legătură între fondurile UE și activitățile publicate de ONG-uri. Am avut un studiu de caz o acțiune finanțată de Uniunea Europeană. Și am constatat că nu se face deloc referire la numele acelei acțiuni pe internet. Două din, doi din cei 20 de parteneri au menționat pe nume această acțiune a Uniunii Europene. Câțiva dintre ceilalți parteneri făceau ceva a, a, cu o legătură Însă a fost foarte dificil să vedem exact cum se leagă activitățile ONG-urilor de acțiunea pe care a finanțat-o Uniunea Europeană. De asemenea, a fost foarte dificil să corelăm informațiile financiare din diversele surse, inclusiv cele care au provenit din sistemul privind transparența financiară. Și am primit și informații de la diversele departamente ale Comisiei, informații care au alimentat ulterior și acest sistem privind transparența și a fost foarte greu să corelăm toate aceste lucruri și cu informațiile de pe site-urile ONG-urile. Dacă am dorit să urmărim uh, firul până la, de la un capăt la altul, e bine, nu am reușit să facem acest lucru, ne-am pierdut. Am pierdut firul, uh, am pierdut șirul uh, finanțării. Lipsesc informații cu natură de evaluare care să explice ce s-a făcut cu finanțarea și cât de eficientă a fost. Câteva dintre organizațiile pe care le-am analizat nu prea aveau informații cu privire la finanțarea europeană pe site-ul lor. Eu nu doresc să sugerez faptul că nu și-au respectat obligațiile contractuale. Nu știu dacă acest lucru s-a datorat regulilor de vizibilitate la nivel european sau felul în care au fost aplicate ele, însă anumite organizații care au primit foarte mulți bani de la Comisia Europeană nu au prezentat în mod foarte clar un logo al Uniunii, al Uniunii Europene sau a fost foarte dificil să găsim acest logo undeva pe site-ul lor. Un utilizator al, acelui, al site-ului organizației respective nu ar fi văzut imediat faptul că este o finanțare UE. Concluzia este că nu este foarte clar cine ce face cu fondurile Uniunii Europene. În momentul în care dorim să analizăm de la început până la sfârșit o anumită acțiune. În ceea ce privește ONG-urile care nu comunică și nu primesc fonduri de la Comisia Europeană și nu fac lobby, Aici există o provocare. ONG-urile care primesc finanțare trebuie să se conformeze anumitor cerințe de transparență și de raportare. Pe de altă parte, organizațiile care nu primesc finanțare în mod direct de la public, din surse publice, nu trebuie să se conformeze acestui gen de cerințe este o provocare cu caracter mai general, nu neapărat care ține de Uniunea Europeană. Problema trasabilității fondurilor Uniunii Europene este cel mai bine ilustrată în, această, în acest grafic. În momentul în care finanțarea ajunge la coordonator, în baza informațiilor publice, practic intră într-o gaură neagră, din care iese în diverse forme, fără să mai aibă o identitate europeană, dacă pot să mă exprim așa. Există dovezi clare că ONG-urile sunt implicate în activități pentru care au fost acordate acele finanțări, însă este foarte dificil să se facă legătura între activitățile întreprinse și finanțarea și acțiunea finanțată. Din punctul de vedere al Comisiei, sistemul de transparență financiară nu este un instrument cu adevărat util pentru transparență și răspundere. Are anumite utilizări, însă nu pentru acest gen de analize. Regulile de finanțare sunt prezentate diferit pe site-urile diferitelor departamente din cadrul comisiei. Uneori este prezentată în termeni, este prezentată o explicație clară pentru omul de rând și în alte situații este pur și simplu un link către regulamentul financiar. Deci nu este ușor de înțeles care sunt regulile. Iar acest lucru are o implicație, are un efect clar pentru aceste, acele organizații care doresc să respecte regulile. De asemenea și pentru cetățeanul de rând. Nu este foarte clar ce obligații sunt în momentul în care organizația primește fonduri UE. Există mai multe sisteme, însă nu sunt uh, interconectate, de aceea trebuie întotdeauna să, ca utilizatorul să se înregistreze, să, se, să iasă, să se ducă pe alt site, dacă dorește să afle informații cu privire la un aspect sau altul. Lucrurile ar putea fi mult mai transparente și mult mai simple dacă s-ar putea trece de la sistemul de transparență financiară direct la sistemul live, ca să se urmărească același subiect în ambele baze de date. Există multe informații utile în sistemul live. Recomandările noastre pentru transparență și răspundere ar fi să se îmbunătățească regulile de vizibilitate ale Uniunii Europene. Practic, finanțarea trebuie să fie mult mai, uh, mult mai adusă în primul plan. Ar trebui să fie mai multe informații cu privire la ce finanțare au, privit, au primit diversele organizații de la Uniunea Europeană, de exemplu în ultimii 5 ani, mai multe informații cu privire la acțiunile finanțate UE, linkuri și mai departe pe site-uri. De asemenea, ar fi nevoie de cerințe pentru o prezentare uniformă pe site-urile ONG-urilor ale anumitor informații, în așa fel încât acestea să fie ușor accesibile. Pentru comisie, noi sugerăm o prezentare mai clară și mai consecventă a regulilor și a informațiilor pe toate site-urile departamentelor comisiei. De asemenea, probabil că este nevoie de cercetare pentru a se explora noi abordări și noi instrumente care pot fi utilizate în domeniul transparenței și răspunderii. Relațiile între ong uri între ONG-uri și uh, rețelele lor sunt foarte complexe. Cercetarea trebuie să vizeze aceste complexități. De asemenea, trebuie să vizeze noi mecanisme de finanțare, pentru că anumite ONG-uri primesc uh, finanțarea doar din donare, donații publice mici și astfel ele nu mai trebuie să respecte niciun fel de cerințe clare de transparență și răspundere. Aceasta a fost uh, prezentarea mea. Vă mulțumesc. Ja, wir danken Ihnen. Das ist eine wirklich interessante. Vă mulțumim, a fost un studiu într-adevăr interesant. Și E, vedem ce se întâmplă când încercăm să aflăm informații despre un domeniu, căutăm și căutăm și nu ajungem mai departe. Raportorul are cuvântul. Mulțumesc și eu pentru informațiile primite. Din păcate, nu s-a răspuns la niciuna dintre întrebările pe care le adresam la început. Eu mi-am cimentat opinia că că aici avem un fel de nirvana a raportărilor, dar în care probabil nici nu ar trebui să ne putem orienta. Dacă când ONG-urile folosesc acest sistem să își facă politica pe care o au, e bine, însă, și acum mă adresez comisiei, cred că e lipsit de responsabilitate ca noi, ca Parlament European, de ani întregi alergăm după informații și acum aflăm că sistemul comisiei se bazează pe uh, obligații, dar nu pe plăți, am aflat că beneficiarii cei mai mari sunt subvenționați indiferent, indiferent de domenii, pot să acceseze orice fel de domeniu, fără ca sursa europeană a banilor să fie în continuare vizibilă. Expertul ne spunea că um, totul rămâne la latitudinea proiectului și orice fel de grant pentru universitate, pentru altceva, trebuie să aibă un marcaj UE albastru, dar noi nu știm ce se întâmplă cu banii europeni în regiuni, la nivel internațional, în afara Uniunii Europene. Nu știm ce se face cu acești bani și nu ne vom mulțumi cu aceste informații. M-am adresat deja de două ori în scris comisiei, am încercat de două ori să găsim o nouă definiție. Atunci trebuie să punem întrebarea într-un mod foarte simplu. Ne dorim o listă cu ONG-uri și mai ales pentru aceste domenii unde nu există o transparență mulțumitoare. E o cerere facilă și dorim să știm care sunt programele pentru acestea și vrem să știm cine sunt beneficiarii acestor bani. E o cerere simplă. Nu se poate să ni se tot spună că totul e atât de complicat, categorisit după anumite domenii. Nu, trebuie să se facă un pas înainte și dacă avem o asemenea listă și când o vom avea, să spunem apoi, da, acum avem nevoie și de criterii. Cum definim transparența, cum definim responsabilitatea în ceea ce privește informațiile, să nu existe informații false care să fie diseminate și care să nu fie pedepsite. Cum împiedicăm uh, următorul fapt, o politică care este îndreptată împotriva Uniunii Europene, interese împotriva Uniunii Europene să nu fie finanțate. Cum reușim să ne asigurăm că există o legitimizare în uh, organismele de conducere? Trebuie să știm pe ce reguli funcționează. Cum se poate standardiza raportarea, astfel încât și cetățeanul uh, european obișnuit și politicienii să poată să obțină informațiile de care au nevoie. Și nu mă voi lăsa dus cu zăhărelul să mi se spune că totul e dificil, e reglementată în diferite direcții generale. Exact acest lucru a încercat să-l facă și expertul nostru, să vadă ce se întâmplă cu finanțările transversale, acestea nu sunt acoperite. Până la urmă înseamnă că noi nu știm până la urmă ce se întâmplă cu banii contribuabililor europeni, ce se întâmplă în această finanțare a proiectelor. Și rezultatul de până acum e nemulțumitor. Doriți să răspundeți, domnule Ackerman? V-a pus mai multe întrebări, domnul raportor, vă rog. Cred că majoritatea comentariilor pe care le-am auzit ne arată situația cu care ne-am confruntat noi. Nu mai am ce să adaug. Nu e nimic ce aș dori să mai adaug. Dacă ar fi să avem două, trei elemente principale, uh, atunci cred că important ar fi să se stabilească o tipologie uniformă organizațională, fie că vorbim de ONG-uri sau de alte tipuri de organizații. Fără o asemenea structură nu se pot face niciun fel de analize. Un alt punct important e trasarea finanțărilor între coordonatorul de proiect până la ceilalți parteneri ai proiectului. Bineînțeles, trasarea fluxului banilor în acest fel e foarte importantă, pentru că nu știm ce s-a întâmplat, nu știm unde ajung până la urmă banii. Și spuneam și înainte, e nevoie de un sistem centralizat care cu siguranță ne-ar ajuta. Bineînțeles, efortul ar fi unul uriaș, însă cu siguranță ne-ar ajuta astfel încât să mai eliminăm discrepanțele care există și neclaritățile din domeniu. Doamna Ayala Sender are cuvântul, vă rog. Sí, gracias, president. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Piper pentru faptul că a propus acest studiu care vizează ONG-urile ce primesc finanțare europeană. Domnul Pohă, raportorul din umbră al grupului nostru, este într-o misiune astăzi, de aceea mi-a transmis mie uh, un comentariu în urma citirii textului cu mare atenție. Și el ce spune? El este de acord cu cele, cu ideea că uh, s-a făcut acest gen de studiu Mandatul pentru acest studiu era foarte clar delimitat. Era vorba tocmai de noile informații de care am avea nevoie ca să înțelegem mai bine întreaga chestiune a ONG-urilor care primesc finanțare din bugetul european în urma unei proceduri de selecție și de decizie. toate acestea, domnul Pohe este surprins. El spune că, după titlul studiului, el ar fi crezut că am fi primit un studiu al felului în care organizațiile finanțate pentru că asta ne interesează pe noi, organizațiile finanțate din bugetul european, e bine, felul în care aceste organizații și-au stabilit anumite soluții de transparență, reguli de transparență, de răspundere și control democratic. Și domnul Poha a fost surprins așadar să constate că în studiu nu se vorbește doar despre ONG-uri finanțate de bugetul european. În mod surprinzător apar și alte ONG-uri, însă despre acestea nu era vorba în titlu. Și atunci poate domnul Ackerman ne va putea explica de ce apar aceste ONG-uri care nu au nimic de a face cu bugetul european în acest raport, în acest studiu pe noi la această comisie, acele ONG-uri ne interesează. Așadar, vă rog să ne spuneți de ce ați studiat și acele ONG-uri în loc să analizați mai în detaliu ONG-urile care primesc finanțare europeană. Se presupune că acestea sunt concurenți loiali Și pentru toate aceste ONG-uri există diverse condiții de eligibilitate și există anumite organizații care nu au îndeplinit aceste condiții. De exemplu, organizații care se implicau în conflicte, în, în războaie, nu au îndeplinit aceste condiții. În orice caz, aș dori să ne spună domnul Ackerman care era interesul acestui studiu de a se concentra și pe celelalte ONG-uri care nu primesc finanțare europeană. Am putea cere un studiu asemănător și pentru firmele mari, mici și mijlocii care primesc fonduri de la UE Și acolo ar trebui să ne concentrăm pe acest gen de instituții, nu și pe celelalte firme care nu primesc astfel de fonduri, pentru că o astfel de listă cu toate firmele respective ar fi extrem de lungă. Deci ar trebui să faceți ceea ce vă cerem și nu, ceea, nu alte lucruri despre care nici măcar nu știm. Deci eu aș dori ca studiul să fi fost un pic altfel, să se concentreze pe ceea ce ar trebui să se concentreze și aș dori să ne explicați un pic raționamentul dumneavoastră de ce ați hotărât să abordați astfel problema ONG-urilor cu cele care beneficiază și cele care nu beneficiază din țară UE. Noi ne-ar fi plăcut să vă delimitați eforturile pe felul în care funcționează ONG-urile care primesc fonduri europene, cum cheltuiesc aceste fonduri, cum își îndeplinesc obligațiile de transparență și așa mai departe. Vă mulțumesc. M-am pus și eu pe lista vorbitorilor și rândul meu acum e ce spuneați exact ce informații am fi dorit să avem, pentru că nu le avem mi se pare foarte trist și mă pună pe gânduri. Uh, la cont discutăm de mult deja acest subiect. Romero era încă director general la finanțe când am început să organizăm evenimente pe acest subiect. Între timp se dau foarte mulți bani prin, în ong ul și nu mi este foarte clar de ce nu ajung acești bani la IMM-uri, pentru că în cadrul IMM-urilor știm exact la ce trebuie să fie folosiți acești bani. În timp ce pentru ONG avem beneficiari care trec transversal prin bugetul Uniunii Europene Europene, cerințele sunt diferite și banii sunt um, împărțiți diferit. Există acele operating grants, granturi operaționale, granturi care intră în diferite programe. Eu cred că această abordare nu e una corectă. Studiul mi se pare util pentru că numește puncte clare de îmbunătățire și de aceea întregul subiect e unul interesant și acum i-aș da cuvântul domnului Graf astfel încât să reacționeze la cele auzite și apoi voi da din nou cuvântul domnului Ackerman. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc raportorului și mulțumesc și domnului Ackerman pentru prezentarea studiului cred că trebuie să începem cu introducerea care ne-a fost prezentată în ceea ce privește studiul. Situația cu privire la lipsa unei definiții uh, pentru ONG-uri. Acesta este punctul de plecare al problemelor cu care avem de-a face. Pentru că nu există o definiție comună pentru ONG-uri, noi, la nivelul comisiei, folosim Uh, cu statusul cu profit și fără profit, astfel încât să facem o distinție. Când identificăm organizațiile non-profit, atunci le cer, îl întrebăm aceste organizații dacă sunt ONG-uri sau nu. Dar totul se bazează pe o declarație proprie. Trebuie să se țină cont de acest aspect când analizăm situația generală. Sistemul de transparență financiară și sistemul legal, sistemul uh, de transparență financiară și are baza în regulamentul financiar și acolo se presupune că se uh, bazează totul pe sumele date, de aceea există angajamente. Când avem informații, de exemplu, în ceea ce privește coordonatorii de proiecte din alt, alte tipuri de, instituții entități care primesc bani când există informații disponibile, acestea apar în sistemul de transparență financiară. Cât despre sistemele uh, locale, trebuie să spun că în sistemul de transparență financiară informațiile sunt fiabile. De exemplu, pentru toți beneficiarii UE se spune care e entitatea juridică și care e contul bancar. E o abordare uniformă în toate instituțiile europene. Ar putea fi greu de găsit informații când există o companie sau organizație situație în diferite state membre, pentru că atunci fiecare companie din fiecare stat membru e un beneficiar diferit. Așa că trebuie să se știe sub ce nume, în ce țări acționează unitatea specifică și ce nume este cunoscută. Sistemele locale acum. Așa cum ne spuneați dumneavoastră, doamnă președinte, în sistemele locale se pune accentul pe cadrul juridic și regulile de eligibilitate. Acolo se spune foarte clar pentru ce scop, pentru ce obiectiv, ce sumă poate fi făcută disponibilă. Aceste sisteme locale au mai multe informații față de sistemul de transparență financiară, da, adevărat, însă există și neconcordanțe între diferitele DG-uri. Însă trebuie să spunem, de când s-a făcut primul studiu cu ONG-urile. Am făcut multe eforturi astfel încât să creștem informațiile pentru persoanele juridice. Vom continua să acționăm astfel, vom ține cont de aceste elemente, vom analiza recomandările care ne-au fost prezentate în acest studiu, astfel încât să vedem ce se poate face. Aș vrea să vă explic puțin care sunt problemele dacă uh, ne-am dorit să introducem statistici sau informații în ceea ce privește ONG-urile. Domnule Piper, ne-ați uh, cerut aceste informații. Ne-am folosit de definiția noastră și îmi voi permite acum să vă citesc această definiție. Un ONG e o organizație non-profit, nepublică, nepublică independentă de partide politice, organizații comerciale. În studiu se spunea că trebuie să lucreze în interesul binelui public. Companiile de cercetare, organizațiile de cercetare, acestea și ele lucrez pentru, lucrează pentru binele public. De aceea, de multe ori, se declară ca fiind ONG-uri. Dumneavoastră, din motive întemeiate, ne-ați explicat că vă doreați să fie incluse doar organizațiile non-profit, ONG-urile, care urmăresc obiective politice. Și de aceea am renunțat la aceste cuvinte. Însă e dificil să le excludem întotdeauna. De ce? Pentru că în unele state membre sunt acoperite sub titulatura de ONG. E foarte important să analizăm cu atenție situația existentă în diferitele state membre înainte să mergem mai departe cu găsirea unei definiții pentru ONG și studiul a accentuat în mod foarte clar că ar putea chiar să fie contraproductiv pentru că intervin foarte multe complicații. Un ultim punct legat de vizibilitatea finanțărilor europene. În general, beneficiarii de granturi europene sunt obligați prin contract să dea vizibilitate asupra faptului că există finanțare europeană și în fiecare comunicare, în fiecare publicare, trebuie să menționeze acest fapt. În studiu am auzit că există probleme uh, atunci când este accesat internetul și nu se putea vedea foarte clar logo-ul european. Poate ceva se poate face pe acest punct astfel încât să îmbunătățim situația, pentru că toate granturile primite ar trebui să fie ușor de identificat. Totul trebuie să fie examinat, să vedem ce se poate pune în aplicare. De- Voiam doar să subliniez că prin noile informații pe care le vom oferi în 2017, vom da mai multe detalii. De exemplu, atunci când uh, ONG-urile se ocupă cu anumite chestiuni specifice în context internațional. În acest uh, context am putea vedea dacă n-ar fi posibil să putem uh, introduce date legate de coordonare coordonatorii de uh, proiect pentru a vedea dacă aceștia au plătit diverse sume partenerilor lor din alte state membre. Ori de câte ori uh, e disponibilă astfel de informație, ea se găsește în sistemul de transparență contabilă. Însă, uh, acum, odată ce proiectul uh, ajunge să fie implementat, lucrurile pot să se schimbe. De aceea trebuie să examinăm cât de departe putem merge pentru a putea oferi aceste informații. Cred că vom analiza foarte îndeaproape acest studiu, vom analiza toate recomandările pentru a vedea ce putem face pentru a îmbunătăți baza de date, fapt necesar pentru a ajunge la concluzii politice adecvate. Însă cred și cu asta conchid că problema reală este reprezentată de uh, absența unei definiții obligatorii din perspectivă juridică și uh, aceeași pe tot uh, cuprinsul Uniunii Europene a ceea ce înseamnă un ONG. Aceasta este sursa tuturor problemelor. Dacă nu vom avea o definiție, mereu vom avea inconsecvențe și probleme. Mulțumesc. Dr. Graf, aber warum kriegen dann Organisationen da, vă mulțumim. Și atunci, de ce primesc bani niște organizații despre care nu știm ce sunt? Dacă nu avem o definiție, dacă nu știm ce e un ONG, atunci de ce primesc organizații care spun că ar fi ONG-uri bani de la noi? Organizations do not get money because they are, uh organizație nu primesc uh, bani uh, pentru că sunt ONG-uri, ci pentru că îndeplinesc anumite criterii de eligibilitate, exact ceea ce spuneați și dumneavoastră. În anumite domenii de politică există cadre și dacă se îndeplinesc uh, obiectivele unui astfel de cadru, banii pot fi primiți. Deci există ONG-uri care, de-a lungul spectrului bugetului european, pot să, primesc, pot să primească fonduri uh, din uh, diverse programe dacă îndeplinesc criteriile. Dificultatea este să îi identificăm pe acei beneficiari pe care uh, noi îi considerăm ONG-uri, Adică considerăm că nu acționează pentru profit, ci pentru a servi bunul public. Aici mai trebuie analizate lucrurile. Însă, cum spunea și studiul și de asemenea și analizele noastre, definițiile din diversele instrumente juridice ale statelor membre sunt foarte, foarte diferite. Ori acest lucru complică situația. Legit Domnul Țeller are cuvântul. Da, în primul rând vreau să îi mulțumesc și eu domnului care ne-a prezentat acest studiu. E un subiect pe care l-am avut în discuția asupra căruia ne-am aplecat și dacă vorbim în continuare despre un buget care să fie orientat pe performanță, performance-based budgeting, atunci trebuie să ne intereseze rezultatele. Rezultatele la care se ajunge sau la care nu se ajunge prin banii pe care îi punem la dispoziție pentru diferite obiective din bugetul european. Și văd aici că o organizație, Danish Refugee Council, DRC Milioane, milioane de bani a primit ca sprijin direct din bugetul european, dar am intrat acum pe pagina lor de internet și acolo explică ceea ce fac ei bun pe lume, însă nu găsesc nicio menționare asupra faptului că folosesc pentru toate acestea bani europeni. Și atunci trebuie să spun că ceva nu merge bine. Dacă facem ceva bine, atunci trebuie să se vorbească despre acest fapt și să fie arătat în mod clar. Pornind de aici, cred că trebuie să intrăm în această discuție. Însă nu ne este clar ce sunt ONG-urile. ONG-urile sunt organizații care sunt non-guvernamentale, nu țin de guvernă, ci acționează singure. Și asta indiferent de orientarea pe care o au. Când doresc să acceseze granturi, trebuie să se supună regulilor concurențiale, foarte clar, trebuie să fie niște parteneri pe care să ne putem baza și apoi trebuie să facă ceea ce au spus că vor face cu banii, ca rezultat. Și aici cred că intrăm în acel domeniu al cutii negre. Aștept cu nerăbdare raportul lui Marcus Piper și discuția pe care urmează să o avem. Da, și pentru mine ar fi important să avem un follow-up și aș dori să vă spun că Civil Society Europe avem un aviz în acest sens în, și în studiu, vi-l pot trimite tuturor, însă sper că a ajuns la toți colegii. Dacă ne dorim să facem un follow-up pentru clarificare, uh, atunci în raportul de descărcare de buget trebuie să avem aceste aspecte și în reforma bugetului și acolo e un lucru important pentru a prelucra mai bine toate aspectele. Nu dorim să înlăturăm pe nimeni de la finanțare, ci trebuie să ne putem asigura că ajungem la obiectivele pe care ni le-am propus prin intermediul finanțării europene. Și am dubii că așa stau lucrurile în cadrul tuturor organizațiilor. Ne întâlnim cu ONG-urile, avem ONG-uri fantastice care fac o muncă importantă la fața locului, însă ne-am, dori, ne-am fi dorit să știm mai în detaliu ce se întâmplă, mai cu exactitate. Pentru că avem această responsabilitate față de cetățeni, să le spunem ce se întâmplă cu banii lor și să putem să-i privim în ochi. Acestea sunt rezultatele, domnule Ackerman, dar noi ne dorim mai mult și mai precis să știm ceea ce se întâmplă. Acum are cuvântul din nou domnul Ackerman și apoi domnul Piper. Domnule Ackerman, vă rog. Oh, thank you. Um... Mulțumesc. Aș dori doar să răspund la cele două comentarii inițiale. Unul spunea că raportul uh, judecă bine activitatea ONG-urilor. Noi am evitat cu mare atenție, de fapt, uh, să facem asta, pentru că nicăieri nu cred că găsiți în raport uh, uh, vreo încercare de a evalua calitatea muncii sau utilitatea existenței unui ONG. Am inclus două ONG-uri care nu sunt finanțate de Uniunea Europeană, dar doar în părți limitate ale uh, raportului cu excepția ultimei ultime recomandări legate de răspundere și transparență, toate recomandările se aplică tuturor ONG-urilor finanțate de către uh, Uniunea Europeană. Cât privește motivele pentru care ele au fost incluse, bine, ne-au cerut-o. Intervenție fără microfon din sală. Uh, Spuneți că le-ați inclus și că diferențele sunt uh, doar minime, un anume aspect la sfârșit. Dar de ce v-ați hotărât să le includeți și pe acestea dacă mandatul dumneavoastră viza ONG-urile uh, finanțate de Uniunea Europeană? De ce le-ați inclus și pe acestea două? De ce? Ni s-a spus să o facem. Am fost rugați să o facem. Ni s-a cerut. De către cine? Întreabă doamna Sender. Am avut o întâlnire inițială și apoi o discuție cu administrația Parlamentului și cred că va trebui să discutați modul în care uh, au fost incluse și aceste două uh, organizații, cu colegii dumneavoastră de aici și de asemenea cu administrația Parlamentului. Yes, I think, I think really those were the only, uh... Cred că acestea au fost uh, singurele comentarii în legătură cu care doream să dau un răspuns. Pentru că, din câte am înțeles, celelalte aspecte aduse în discuție nu pun probleme sau uh, nu sunt în dezacord uh, neapărat cu conținutul raportului. Ja, vielen Dank. Der Berichterstatter zum Abschluss. Mulțumim. Acum, domnule raportor, poate că e important să luați poziție și la întrebarea doamnei Ayala Sender. De ce au apărut aceste două tipuri de organizații pe listă? Vă rog. Da, pot să spun foarte simplu, nici eu nu știu. Nu au fost organizații numite de noi, însă au apărut aici. Poate că au trebuit supravegheate, au fost supravegheate, însă, într-adevăr, nu are niciun sens să punem aceste organizații aici din moment ce nu primesc niciun fel de finanțare europeană, așa că critica exprimată e corectă. Încă două, trei puncte în încheiere la cele spuse de comisie de domnul Graf. doar cele active politic. Noi nu am cerut în mod clar acest lucru, ci am numit criterii de excludere, informații pe care nu le avem față de cele de care avem, de programele de cercetare nu avem nevoie aici, pentru că există transparență pentru ele. Pentru Fondul Social European nu avem nevoie, pentru că există transparență până la ultima verigă a beneficiarilor. La IMM-uri știm foarte exact cine, când, ce a primit, pentru ce. Însă atunci când există neîncredere, când merg sume foarte mari spre organizații și apoi nu știm ce parte din bani a fost dată mai departe la suborganizații sau chiar la organizații independente din punct de vedere legal de această organizație. Nu știm până la urmă ce s-a întâmplat cu banii. Am fost în Turcia și acolo ne-am bucurat că am văzut peste tot steagul european, pentru că uh, UNICEF, Centrul pentru Refugiați, s-au folosit de acești bani europeni și o arată foarte clar. Apărea și în raport ce s-a întâmplat cu banii europeni și ce a ajuns acolo. Foarte bine, așa trebuie să se întâmple lucrurile. Însă, același lucru vrem să se întâmple și cu ONG-urile din programele de mediu, de exemplu, sau cu orice fel de acțiuni fac ONG-urile, ce parte a, ce a finanțat Europa de acolo. E o cerere legitimă. Noi vrem să știm foarte clar ce se întâmplă cu banii europeni și v-am dat de mai multe ori definiții, domnule Graf cum ne putem noi închipui o limita, o limitare a acestui subiect, nu doar cele active politice, ci și acele programe în care nu avem o transparență mulțumitoare. Acolo ne vom implica cel mai mult. am da, mulțumesc foarte mult. Cred că acest subiect uh, ne va preocupa în continuare și Aș dori să vă rog, domnule Graf, să ne spuneți de o organizație care a apărut aici cu 10 milioane de euro, Waste and Resources Action Program. Aș dori să ne mai dați mai multe informații din uh, sistemul dumneavoastră în legătură cu aceștia. Aveți din nou cuvântul, vă rog. Ja, vielen Dank, äh, Herr Berichterstatter, Herr Pieper. Äh, wir... Mulțumesc, domnule raportor, domnule Piper. Vom reacționa la cele spuse de dumneavoastră, la recomandările care apar în studiu, sunt valoroase. Uh, Ceea ce a spus în legătură cu direcția politică, vom transmite mai departe această întrebare. Și mai ales în ceea ce privește regulamentul bugetar, da, e important să se ceară acolo să fie obligat să fie obligatoriu publice asemenea informații, pentru că acum, doar dacă sunt disponibile informațiile, atunci ajung acestea în sistemul de transparență financiară. În ceea ce privește obligația de publicare, trebuie să spunem foarte clar, Comisia e foarte atentă să fie respectată această obligație. Când este cerut prin acte juridice acest fapt, atunci se ajunge la pedepse dacă nu se ține cont de această cerere de publicitate. De aceea e foarte important să fie analizat temeiul juridic, să vedem care e valabil pentru ONG-uri, mai ales pentru ONG-urile care, ONG care nu spun deloc că au folosit bani europeni. Și atunci trebuie să verificăm dacă pot să existe și consecințe financiare pentru asemenea ONG-uri. Vom analiza cu exactitate, vom vedea cazurile care au fost identificate și vom verifica apoi ce se poate face. Mulțumesc! Da, mulțumim și am ajuns astfel să închem și acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc pentru acest schimb de opinii, mulțumesc pentru studiu, vom ține legătura pentru că cu siguranță ne vom ocupa în continuare de subiect. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și aici primim o vizită din partea Comisiei DEVE. Colegii și colegele de acolo vin la această reuniune comună în ceea ce privește gestionarea fondurilor UE în țările terțe, raportul uh, privind gestionarea asistenței externe. Avem două direcții generale prezent, prezente aici și acum îi rog pe colegii noștri să ni se alăture.